ce înseamnă că am adoptat procesul verbal de ieri. Să trecem, deci, la raportul domnului Salafranca privind reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Domnule Salafranca, aveți cuvântul patru minute. Mulțumesc, uh, doamna înaltă reprezentant, doamnă președintă, doamnelor și domnilor, în ciuda crizei financiare, să nu uităm că proiectul construcției europene se bazează pe valori. Pacea, înțelegerea, reconcilierea, și respectul drepturilor omului și a libertăților fundamentale care sunt înscrise în codul genetic al Uniunii Europene. Și nu numai în codul genetic al Uniunii Europene, ci și în tratatul de la Lisabona și în Carta Drepturilor Fundamentale. În, la nivelul instituțiilor, Parlamentul European este cel care este cel mai mult angajat față de apărarea drepturilor fundamentale. Acest angajament este clar față de drepturile omului și nu se spune problema de, de o țară, de o regiune, ci de un continent, ci are un caracter continental, universal. Parlamentul European, iată de ce, a desemnat un parlament, un, o comisie pentru drepturile omului, are un organism special pentru acest lucru. Am creat un nou grup de lucru privind democrația și, democrația și observarea electorală și întotdeauna în lucrările noastre există un capitol rezervat rezoluțiilor pentru apărarea drepturilor omului. Evident, Parlamentul European este cel care acordă premiul Saharov pentru libertatea de conștiință, un premiu bazat în realizările unei persoane care a lătat o moștenire în favoarea păcii și a respectării toleranței și conviețuirii pașnice între oameni. În acest context, doamnă președinte, vreau să prezint acest uh, raport care face niște recomandări și care se referă la desemnarea reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Aș dori să mulțumesc activității grupului meu politic, dar și susținerii care mi-a fost dată de celelalte grupuri politice. Un aspect important, doamna înaltă reprezentant, este cel care se referă la mandatul acestui reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Trebuie să fie în favoarea întăririi democrației și a statului de drept, a justiției internaționale și a dreptului umanitar, în favoarea abolirii pedepsei cu moartea, a tuturor aspectelor care se referă la activităților pentru apărarea drepturilor omului. Trebuie să lupte împotriva torturii și a lipsei de pedapsă și apărarea drepturilor femeilor, protecția copiilor, drepturile minorităților, pacea și securitatea și, bineînțeles, respingerea oricărui, oricărei forme de discriminare. Acest reprezentant special al Uniunii Europene va trebui să colaboreze foarte îndeaproape cu Parlamentul și cu alte instituții internaționale și trebuie să acționeze uh, în așa fel încât să fie vizibil, să fie coerent și mă refer aici la începutul acestei intervenții. Trebuie să fie o persoană uh, care să aibă o largă experiență, o capacitate bine ancorată și trebuie să se baze, să cunoască foarte bine domeniul drepturilor omului. Este foarte clar, doamnă președinte, do- da, înalta reprezentant, că Parlamentul nu dorește să se sustragă desemnării acestei persoane pentru că, evident, înalta reprezentantă de la Consiliu este cea care poate să facă această numire, dar vreau să subliniez importanța deosebită pe care o are această numire și dorim, doamna înaltă reprezentant, ca pe baza încrederii și mandatul pe care îl propune rezoluția Parlamentului, privind desemnarea acestei persoane, care va fi deosebit de vizibilă pentru apărarea acestei cauze, așa încât pentru Parlamentul European este vorba de un angajament de la care nu se va abate privind drepturile fundamentale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc, doamna înaltă reprezentant, are acum cuvântul. Da. Um... În primul rând, sunt de acord cu domnul Sala Franca Adevărul este că este vorba despre ADN-ul nostru și mă bucur să pot vorbi despre acest subiect atât de important care vizează drepturile omului. După cum știu parlamentarii, aceasta este una dintre cele mai importante priorități pentru mine și apreciez posibilitatea de a continua discuțiile pe marginea acestui subiect. Îi mulțumesc domnului Salafranca pentru munca pe care a făcut-o cu acest raport. Recomandarea care a ajuns în fața noastră este de a saluta contribuțiile pentru pregătirile uh, pentru numirea reprezentantului special al UE pentru drepturile omului. Acord credit absolut Parlamentului European pentru susținerea acestei idei odată cu lansarea raportului său din anul 2010. Este vorba de consens general la nivel politic și îl felicit pe domnul Sala Franca pentru faptul că a, oferi, a obținut un vot atât de larg în uh, Comisia de Resort. Serviciile mele acum uh, câteva luni au primit avize din partea Parlamentului și din partea autorităților competente, precum și din partea ONG-urilor. Și acest lucru ne-a ajutat să ne asigurăm că uh, ideile acestui Parlament se uh, reflectă în documentul înaintat Consiliului. Există o abordare flexibilă și doresc ca reprezentantul special să lucreze împreună cu mine, să stabilească priorități, să poată dezvolta temele pe care le-a enumerat domnul Salafranca, abolirea pedepsei cu moartea, combaterea torturii, drepturile femeilor și ale copiilor. Și vrem să ne asigurăm că, pentru a putea să facă acest lucru, va colabora cu instituțiile europene și, de asemenea, va lucra îndeaproape Serviciul European de Acțiune Externă. Mandatul va fi mai lung decât de obicei, doi ani în loc de unul. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană va numi un reprezentant special pentru un anumit sector. De aceea este important ca mandatul să fie suficient de lung pentru a putea aborda anumite subiecte care sunt subiecte ce trebuie abordate pe termen lung. Cred că reprezentantul special va beneficia de experiență îndelungată și va veni cu o expertiză foarte bună. Experiența este importantă în domeniul drepturilor omului și trebuie să înțeleagă de asemenea politicile Uniunii Europene. Statele membre au venit cu candidați, au propus candidați foarte buni și aștept cu nerăbdare să fac o numire, să, să aibă loc această numire cât mai rapidă. Reprezentantul special va fi, cu siguranță, un interlocutor important pentru acest Parlament. Aveți angajamentul meu și vă promit că el sau ea va informa periodic Parlamentul European și că va îndeplini toate obligațiile existente. Reprezentantul special este foarte important și trebuie să conducă dialogul și consultările pe teme de drepturile omului. Acesta trebuie să fie un interlocutor firesc pentru toți partenerii interesați în dialogul pe această temă. Diplomația va fi un termen cheie. Rolul trebuie să fie vizibil, trebuie să promoveze drepturile omului la toate nivelurile uh, și uh, trecând prin toate politicile externe ale Uniunii Europene. Voi rămâne în continuare la fel de implicată, dar pe viitor va exista și sprijinul unui expert la nivel înalt care mă va susține în activitățile mele și în felul acesta vom beneficia de o contribuție majoră. Și, bineînțeles, reprezentantul special va avea multe sarcini. Știți că Consiliul va adopta un plan de acțiune și un cadru strategic privind drepturile omului și instrumentele folosite. Au venit multe idei din partea deputaților uh, și acestea au fost preluate. Au, chiar astăzi a avut loc un schimb de opinii, chiar înaintea acestei dezbateri, Domnul Popovski, uh, adjunctul meu, a lucrat cu un grup de contact uh, a Parlamentului condus de doamna Bilan. Sper că aceste contacte vor continua și pe viitor și că vor deveni o bază regulată a discuțiilor noastre uh, de aici, pentru că această abordare trebuie să fie una cuprinzătoare și să abordeze în mod uh, just drepturile și libertățile fundamentale. Trebuie să ca toate părțile interesate de politicile europene să aibă posibilitatea de a contribui la prioritățile noastre pentru viitor.

Da, mulțumesc, doamnă președintă, doamna înaltă reprezentant. Numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului este un obiectiv strategic al Parlamentului de multă vreme. De aceea ne bucurăm că numirea este iminentă și sperăm să colaborăm cu această persoană. Sperăm că drepturile omului vor ocupa un loc mai important în acțiunea externă și vor consolida credibilitatea noastră. Acest înalt reprezentant trebuie să-și găsească locul în complexul instituțional, în arhitectura instituțională iar persoana numită va trebui să pornească foarte repede la atac de exemplu, Tibetul, care sperăm că va fi o problemă prioritară, de asemenea, așteptând dezbaterile din această după amiază, vreau să spun că situația drepturilor omului din Tibet uh, trebuie să beneficieze de atenția noastră. Sperăm că înaltul reprezentant va acorda foarte multă atenție călugărilor care sunt supuși uh, restricțiilor impuse de autoritatea chineză ne îngrijorează lipsa de progrese și trebuie gândită cu multă grijă în reprezentant, numirea acestui reprezentant în Tibet acest înalt reprezentant pentru drepturile omului al Uniunii Europene trebuie să contribuie la revizuirea strategiei drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene și să sporească cooperarea interinstituțională care trebuie să devină mai eficientă la nivel internațional eurodeputații eh, doresc să ajungă la un document comun interinstituțional, o declarație comună ambițioasă care să semene cu consensul european privind dezvoltarea, care a definit principiile comune în baza cărora statele membre pun în aplicare politica de dezvoltare. Trebuie să ajungem la un consens european privind drepturile omului, care să promoveze drepturile omului în lume și care să ne arate cum să ne atingem scopurile. Toți cei care, noi cu toții vom fi amin, uh, afectați de acest lucru și aștept neapărat să colaborez cu această persoană în viitor. Mulțumesc, domnule Donskins. Are acum cuvântul domnul Tavares, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă înalt reprezentant. Parlamentul European apără de mulți ani această dorință, această idee și susține această idee de a înființa acest post al reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului. Iată că acum am ajuns pe ultima sută de metri a acestui maraton pe care l-am început trebuie să reușim să numim un reprezentant special al Uniunii Europene și dacă lucrurile funcționează bine, în curând vom avea această funcție. Și trebuie să fim bine pregătiți. Trebuie să pregătim bine mandatul acestui reprezentant special astfel încât să poată să-și exercite sarcinile cum trebuie. Domnul Salafranca a pregătit un raport, s-a referit și la mandat și toate acestea sunt aspecte importante. Cu toții suntem de acord. Nu dorim însă să creăm un ghetou pentru drepturile omului, deci un uh, domeniu special în care să fie tratate drepturile omului și în rest să fie uitate. Nu, noi vrem ca drepturile omului să fie tratate cu importanță în toate discuțiile, în toate activitățile externe ale Uniunii Europene, să fie luate în considerare în ceea ce privește toate tratatele și acordurile. Iată, mă bucur că am ajuns la sfârșitul acestui maraton reprezentantul special al Uniunii Europene joacă un rol important și doresc să dau un răspuns cât se poate de clar și să primesc din partea dumneavoastră un răspuns foarte clar, să mi se spună că nu este prevăzut ca acest reprezentant să trebuiască să răspundă în fața Parlamentului European, pentru că nicăieri nu se specifică acest lucru. Și cred că, în ceea ce privește cui în fața cui răspunde reprezentantul special, cred că și Parlamentul European ar trebui să se numere printre aceste instituții. Și vreau să mă refer și la grupul de contact care tratează drepturile omului. Acest grup de contact ar trebui să fie și el integrat în această activitate. Și doamna înalt reprezentant a menționat și ea acest grup de contact. Mulțumesc, domnule Tavares. Domnul Howitt. Îmi cer scuze, doamnă președintă, și îmi cer scuze și față de înaltul reprezentat pentru că am întârziat puțin uh, la începutul acestei uh, uh, dezbateri, însă am înțeles că dânsa salută această inițiativă de numire a unui înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Cum spunea și cu alte uh, ocazii, uh, Uh, dânsa susține uh, această numire, așa cum a făcut-o și uh, pentru un alt reprezentant în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. Practic, se pune în practică ceea ce afirmăm. Se consolidează drepturile omului în comparație cu munca celorlalți reprezentanți speciali pe care îi are Uniunea Europeană. Acest reprezentant, uh, în numele înaltul reprezentant al Uniunii Europene, va avea legături cu Comisia și cu Consiliul și sunt sigur că vom găsi uh, o modalitate de cooperare acestea și cu Parlamentul uh, European. În rezoluție și în dezbaterile anterioare am spus că aș dori ca uh, această persoană să fie de înalt nivel, uh, reprezentarea sa să fie una uh, vizibilă pentru a avea o relație cu uh, uh guvernele statelor terțe, o relație pozitivă și în cadrul um, ONU și în ceea ce privește trib- Tribunalul Penal. Trebuie să consolidăm uh, așadar această uh, poziție pentru a consolida uh, drepturile omului față de situația lor din trecut ar trebui să fie o funcție similară cu cea a omologului american. Aș dori să fie vorba nu doar de o numire uh, politică, ci uh, de uh, o numire a unei persoane care să cunoască foarte bine situația drepturilor omului și legislația privind drepturile omului. Cred că acesta ar trebui să fie un aspect pe care să-l ia în considerare doamna înaltă reprezentant. ar trebui să fie o persoană care să se fi implicat uh, mult timp în acest domeniu, care să aibă în, uh, în alte calificări juridice în ceea ce privește drepturile omului uh, și cred că acestea ar trebui să fie aspecte prioritare pe care să le ia în considerare doamna înalt reprezentant. Doamna președintă, domnul Darmus ar dori să vă adreseze o întrebare prin procedura cartonașului albastru. Doriți să acceptați această întrebare? Da. Aveți cuvântul, domnule. Domnule uh, Howitt, se pare că sunteți pentru această uh, numire a unui uh, în alt reprezentant uh, și pe criterii politice. Oare nu cumva această numire în sine uh, poate fi considerată ca uh, o numire politică? Eu în discursul meu m-am declarat împotriva unei numiri politice, dar se pare că domnul nu mi-a ascultat discursul. Mulțumim de cuvântul domnului uh, Bielan pentru minut și jumătate. Promoția prav człowieka to jedno z Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Promovarea drepturilor romului este o sarcină pe care ne-am asumat-o când am devenit eurodeputați. Cooperăm cu foarte multe țări și de foarte multe ori întâlnim cazuri de discriminare și încălcări ale drepturilor omului. Este foarte important când vorbim de vecinii noștri. De foarte multe ori eh, sunt aspirante la statutul de membru. Trebuie să ne asigurăm că există libertăți politice și civile în țările candidate Belarusia. Belarus este un asemenea caz, unde există un regim totalitar care elimină po- opoziția politică și în alte țări postsovietice apar foarte multe încălcări ale standardelor internaționale în ceea ce privește drepturile omului. De foarte multe ori este moștenirea trecutului, dar uh, Chiar și guvernele alese democratic fac abuz de putere. Eu consider că acțiunile eficiente pentru a asigura standardele politice în țările care ne interesează, care interesează Uniunea Europeană, reprezintă o sarcină extraordinar de importantă a diplomației europene. Un asemenea reprezentant special este foarte important, care trebuie să uh, co coopereze cu un altul reprezentant pentru afaceri externe și cu Parlamentul pentru a avea consecvență în politica externă. Promovarea drepturilor omului trebuie să respecte dreptul la viață în valorile și tra- familia tradițională. Este important să luptăm împotriva violenței adresate femeilor și fetelor în numele unor credințe religioase incorrecte. Domnul Dartmouth, un minut și jumătate, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Drepturile omului sau lipsa lor. Reprezentantul special va primi 12 săptămâni de concediu plătit, ceea ce este standardul, știm că ceea ce Uniunea Europeană numește drepturile omului are o consecință și anume noi, în Regatul Unit, nu mai putem să ne protejăm de um, anumite tipuri de acțiuni. It's a sacrosanct. Meantime... Între timp, însă, atunci când vorbim despre victimele uh, mandatul european de arestare, nu se iau suficiente măsuri. Înțeleg că cazul lui Andres Mirnu, care a fost deținut în Grecia prin mijloace uh, nedrepte pentru cel mult trei, pentru trei ani, după ce au trecut acești trei ani, a fost eliberat. Acesta a fost un caz de identitate uh, înțeleasă greșit, care a reprezentat un abuz. Peste 700 de cetățeni ai Regatului Unit uh, au uh, acestora au fost încălcate drepturile în afara țărilor. De aceea sugerez, în mod politicos, chiar dacă acesta este un subiect care mă supără, că atunci când vorbim despre drepturile omului, să-și facă fiecare ordine în propria ogradă, înainte să arunce lucrurile asupra altora. Înainte să fiu întrerupt, în martie 2010, un alt reprezentant, uh, ca și Burbonii, a uit, a, trebuie să spun că nu a uitat nimic și nici nu a învățat nimic. Mulțumesc, iată, domnule Dartmouth, doamna Sinclair dore- și domnul Tavares doresc să vă adreseze o întrebare în baza cardului albastru. Acceptați, doamna Sinclair? Thank you, Madam Chair. Would my... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă interesează să știu uh, ce, uh, care este răspunsul uh, domnului Dartmouth în ceea ce privește uh, uh, întrebarea pe care a adresat-o domnului Harris, pentru că el nu a răspuns la întrebarea dumneavoastră. Credibility, you would respect these blue ar fi bine să să respecte principiul acestui card albastru și dacă cumva uh, se adresează o întrebare, atunci să se răspundă la ea. Ați fost întrebat dacă nu considerați că și numirea doamnei Ashton a fost una la nivel politic și nu ați răspuns la această întrebare. Domnule Tavares, întrebarea dumneavoastră. Caro, caro senor Datmos, eu vezi că sta mult preocupat. Domnule Dartmouth, văd că sunteți foarte preocupat de condițiile de lucru ale uh, reprezentantului special. Vă dau uh, câteva clipe la dispoziție pentru a vă pune căștile. Văd că sunteți așadar preocupat de condițiile de lucru ale noului, noului uh, reprezentant uh, special. Aș dori să vă întreb dacă, în loc să justificați aceste condiții, nu sunteți de fapt îngrijorat de lipsa unei obligații de a răspunde în Parlament, pentru că nu există această obligație. Aș vrea să știu uh, cum se potrivește asta cu uh, justificarea uh, plății pe care o primește acest reprezentant și a lucrătorilor condițiilor de lucru. Doamna președinte, aș dori să vă rog să răspundeți mai ales domnului Tavares. O secundă, vreau să răspund și la întrebarea doamnei uh, Sinclair. Domnul uh, Howitt este o persoană foarte importantă care crede că se poate uh, detașa de regulile acestui for. În ceea ce privește pe domnul Tavares, bănuiesc că domnul Tavares și cu mine nu suntem de acord asupra unor, un număr mare de chestiuni politice, însă poate că surprinde pe domnul Tavares că eu sunt de acord uh, Uh, că ar trebui să uh, existe răspundere, că ar trebui să existe transparență, chiar dacă acest lucru s-ar putea părea răspunzător. În ceea ce privește instituțiile europene, adesea nu există răspundere și transparență așa cum ar trebui. Acesta este unul dintre motivele pentru care obiectăm împotriva acestor instituții, nu singurul însă. Uh, domnule Hovet, aveți cuvântul, spune doamna președinte. Da, aș dori să arăt că sunt civilizat și că îi respect pe cei din acest for care nu vin uh, din uh, țara mea uh, și pentru aceasta nu vreau să vă plictisesc cu anumite chestiuni de bucătărie internă britanică care nu privesc acest for. Doamna președinte, mulțumim, dar acum cuvântul domnului Hagi Georgiu pentru un minut. Nu, nu. Monsieur Hagi Georgiu, vă la parole. Mulțumesc, președinte. Numirea unui reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului poate și trebuie să reprezinte o evoluție eficientă cu condiția să se țină cont de anumite elemente interesante și importante, care va fi răspunderea pe care o avea față de Parlamentul European. În al doilea rând, libertatea de acțiune cu care va fi dotat, și care va fi mandatul său. Uniunea Europeană trebuie să transforme drepturile omului într-o problemă semnificativă pentru viitorul omenirii, dar pentru a face acest lucru trebuie să creadă că diferitele interese politice nu vor juca un rol important în ce privește drepturile omului și este foarte important să vedem cine va primi acest post care va fi răspunderea pe care o avea față de Parlamentul European și, cum am spus, și în ce măsură se va gândi la punerea în aplicare a drepturilor omului așa cum sunt văzute de Parlament. Reprezentantul special trebuie să vadă și cum se încalcă drepturile omului în anumite state membre ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna Sinclair are cuvântul acum un minut și jumătate. În primul rând, doamnă președinte, am adresat o întrebare și anume am vrut să știu dacă colegul meu este de acord cu mine că ă, la o întrebare trebuie să se răspundă cu o propoziție. Și acum, în ceea ce privește discursul meu, în 1776 Thomas Jefferson a introdus conceptul ă, de drepturile fundamentale ale omului în Declarația de Independență ale Statelor Unite. Astăzi ă, există această responsabilitate pentru acest concept peste tot. În țara mea, în Regatul Unit, drepturile omului sunt, pentru drepturile omului este răspunzător Ministerul Ministerul Justiției, însă se pare că acest lucru nu este suficient pentru Uniunea Europeană. Uh, iată că se dorește un reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului care să se dedice acestui domeniu. Există delegații însă transatlantice. Uh, interpreții solicită un ritm mai lent de vorbire din partea oratoarei. Interpreții vă roagă să vorbiți un pic mai rar. Îmi permiteți, vă rog, să o iau de la început, pentru că mi-ați, intro, mi-ați întrerupt discursul. Nu, ați fost tradusă până acum, însă vă rugăm să vorbiți un pic mai lent pentru a putea fi tradusă. Îmi pare rău, dar mi-am pierdut șirul gândurilor, nu mai știu unde sunt și sunt în mijlocul uh, discursului și aș dori să încep de la zero și într-un ritm mai lent, pentru că altfel nu mai știu unde am rămas. Bine, procedați cum doriți, dar procedați. În 1776, Thomas Jefferson a introdus conceptul drepturilor omului în Declarația de Independență și ambasadorii Statelor Unite din uh, toată lumea au responsabilitatea de a proteja acest concept unde este întâlnit. În țara mea, Marea Britanie, drepturile omului și aceste teme legate de acestea sunt, uh, se află sub incidența uh, um, Ministerului Justiției. Raportoarea uh, solicită instalarea postului mm, de reprezentant special uh, al Uniunii Europene. Acest lucru nu este neapărat posibil pentru că există uh, delegații transatlantice care se ocupă de acest domeniu. Există 190 de asemenea delegații în toată lumea și uh, Cred că ar fi mai bine ca bugetul și banii să fie folosiți pentru a nu mai introduce atâtea măsuri de austeritate decât pentru a crea un post redundant. Trebuie să existe, sigur, calificări profesionale, experiență îndelungată, tradiție în uh, munca cu drepturile omului, integritate și o reputație internațională pentru un asemenea reprezentant special. Un alt reprezentant uh, ar trebui să țină cont de toate aceste criterii. Vă mulțumesc! Sinclair. Mulțumesc, doamnă Sinclair. Dau acum cuvântul domnului Cucan. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să felicit raportorul pentru activitatea foarte bună desfășurată pe marginea acestui raport. Parlamentul European are șansa să contribuie cu acest raport și cu aceste discuții la formarea acestei poziții de reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Drepturile omului reprezintă o problemă cheie a activității Parlamentului. De aceea, în acest raport se fac câteva recomandări Consiliului uh, și uh, sper că se vor bucura și de susținerea dumneavoastră, Lady Ashton. Mai mult, uh, mai, ce este cel mai important este faptul că acest reprezentant trebuie să aibă un mandat flexibil și independent ca să poată să acționeze rapid și eficient trebuie să contribuie la sporirea vizibilității și eficienței Uniunii Europene atunci când se pune problema politicii drepturilor omului. Un alt reprezentant trebuie să asigure coerența uh, și promovarea drepturilor omului în toate domeniile de strategie și politică. În altul reprezentant, reprezentantul special trebuie să fie interlocutor pentru uh, omologii săi la nivelul național și internațional, trebuie să reprezinte Uniunea Europeană în forurile, forurile multilaterale și să se implice cu, uh, în activitatea organizațiilor regionale Parlamentul va dori să joace rolul în procedura de numire, mai ales în ceea ce privește audierea candidaților și va supraveghea mandatul său pe durata desfășurării sale. Mulțumesc mulțumesc, iar acum cuvântul doamna Senezin, două minute. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. În ciuda eforturilor uh, noastre de până acum, în ciuda eforturilor uh, înaltului reprezentant, pentru care îi mulțumim, încă putem observa anumite lipsuri în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a drepturilor omului. Într-un raport recent al domnului Howitt am subliniat faptul că politica care vizează promovarea drepturilor omului nu trebuie să fie doar consecventă, ci și exemplară. Prin urmare, numirea unui uh, reprezentant special pentru drepturile omului va consolida democrația, statul de drept, uh, libertatea și uh, poziția celor care apără drepturile omului. Această sferă de cuprindere ar trebui să reflecte uh, politica noastră. Este important să luptăm împotriva uh, pedepsei capitale, împotriva uh, torturii, a violenței împotriva uh, copiilor și femeilor, împotriva discriminării uh, și împotriva discriminării comunităților sexuale. Uh, să luptăm pentru uh, libertatea de expresie, libertatea de confesiune și așa mai departe, uh, mai ales în relațiile cu uh, statele terțe. Sunt pentru amendamentul unde se spune că competențele ar trebui extinse prin susținerea înaltului reprezentant și a instituțiilor europene în ceea ce privește promovarea orientărilor ONU în ceea ce privește drepturile, drepturile omului aplicate în mediul de afaceri. Există un grup de lucru al Consiliului uh, pentru drepturile omului care, are care ia legătura cu organizații regionale, cu ONG-uri, cu platforme civice, uh, cu experți uh, locali Uh, și toate acestea ar putea să fie folosite și de către uh, reprezentantul special pentru a-și îndeplini bine sarcinile. Trebuie să aibă însă un mandat adecvat și fonduri adecvate. Totul depinde însă de uh, care va fi această persoană, de reputația acestei persoane pe plan mondial. Această persoană trebuie să fie un specialist în ceea ce privește drepturile omului și justiția internațională. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, doamna Lockpiller are cuvântul pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant, Uniunea Europeană este acea regiune care, la nivel mondial, protejează în mod activ drepturile omului și le promovează. Și este bine că, în curând, vom avea un sau o reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului care să susțină această activitate. Nu va fi o sarcină ușoară, nici bilateral, nici multilateral. Nu va fi ușor de ocupat o poziție în acest context. Mă gândesc aici la universalitatea drepturilor fundamentale și cred că este nevoie de o politică proactivă pentru protejarea și promovarea drepturilor omului. Am primit o recomandare foarte bună a raportorului înainte. S-au prezentat sarcinile reprezentantului special și cele din cadrul instituțiilor europene și anume că și aici, în cadrul instituțiilor europene, ar trebui făcută o politică mai bună pentru drepturile fundamentale ale omului. Noi, la Comisia pentru Drepturile Omului, uh, monitorizăm și vom însoți această activitate cu toate forțele noastre. Mandatul prevede ca reprezentantul special pentru drepturile omului să că acesta poate să uh, informeze Parlamentul. Eu aș dori aici o formulare mai clară, astfel încât uh, reprezentantul special al Uniunii Europene să uh, raporteze periodic Parlamentului și să stea la dispoziție pentru dialog și discuții. Pentru noi, cei de la Parlament, acest lucru este un aspect foarte important. În final, doamnă înalt reprezentant, vă doresc mult succes și să aveți mare noroc la numirea reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Avem nevoie de o persoană bine calificată, carismatică, care să se implice energic, dar să aibă și multă răbdare și să promoveze drepturile fundamentale ale omului în mod corespunzător. Mulțumesc, domnul Van Dalen, un minut. Voorzitter, de aanstelling van een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Mulțumesc, doamnă președintă. Înalta reprezentantă a vorbit de nevoia respectării drepturilor omului. Evident că este crucial să se apere drepturile omului, dar în ceea ce privește libertatea religioasă, problema asta este foarte mare. În Indonezia, recent, uh, s-au luat măsuri prin care musulmanii acționează împotriva creștinilor în uh, Nigeria de Nord uh, sunt atacate mereu bisericile și din păcate sunt foarte multe exemple de acest fel, ceea ce înseamnă că ar trebui să acordăm foarte multă atenție libertății religioase reprezentantul special ne dă posibilitatea să ne asumăm și noi obligații. În Siria, de exemplu, uh, s-ar putea face acest lucru, ar fi un exemplu și ar trebui să găsim modalități de a exprima acest lucru în acțiunile noastre. În India, 40 de milioane de persoane sunt în sclavie. Orice acord de comerț între Uniunea Europeană și India trebuie să aibă o clauză puternică. Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, domnul Migalski. Ta dzisiejsza debata nie jest pomysłem, który powstał gdzieś... Domnul Mulțumesc. Această dezbatere nu presupune că ar trebui să analizăm o idee privată pe care a avut-o cineva. Această dezbatere vizează, de fapt, o anumită recomandare pentru Consiliu, în conformitate cu articolul 27 al Tratatului asupra funcționării Uniunii Europene, care vizează promovarea drepturilor omului și a democrației și în conformitate cu articolul 33, care vizează numirea unui uh, reprezentant uh, special. Această dezbatere este și rezultatul unor acorduri interinstituționale. De exemplu, dezbaterea din uh, decembrie 2011 în ceea ce privește abordarea noastră cu privire la democrație și drepturile omului. Acesta este rezultatul discuțiilor uh, pe care le-am purtat după primăvara arabă numirea unui uh, reprezentant special al Uniunii Europene pentru drepturile omului ar trebui să demonstreze coerență și consecvență în uh, politicile noastre, ceea ce însă deocamdată ne lipsește în continuare. Ar trebui să avem o procedură care să vizeze mandatul Uh, și uh, extinderea uh, acestuia în ceea ce privește acest reprezentant special. Acest reprezentant, de asemenea, ar trebui să prezideze anumite întâlniri de nivel înalt, ar trebui să fie un interlocutor cu statele terțe și cu diversele organizații regionale. Viitorul reprezentant special al Uniunii Europene ar trebui să fie o persoană cu un trecut ireproșabil în ceea ce privește drepturile omului, și în ceea ce privește legătura cu anumite uh, organizații care mintează pentru drepturile omului. Doar, doar astfel de persoană poate să garanteze poziția Uniunii Europene vis-a-vis -vis de partenerii noștri. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul domnului Lightfried pentru două minute. Merci, madame president. Mulțumesc, doamna președinte, doamnă înalt reprezentant. Cred că putem vorbi despre politica externă a Uniunii Europene și putem avea diverse opinii, multe Însă putem să spunem și un alt lucru, și anume că Uniunea Europeană, în ceea ce privește politica sa externă, um, a fost, s-a caracterizat mai ales prin apărarea drepturilor fundamentale ale omului la nivel internațional. Și acest lucru are uh, calitatea de simbol. Pentru că, iată, pentru prima dată, Uniunea Europeană vrea să numească un reprezentant special al Uniunii Europene care să fie răspunzător pentru acest sector. Nu mai este vorba despre funcționare, este vorba despre un semnal către exterior și cred că este un semnal bun. Pentru că dacă este vorba despre funcționare, atunci trebuie să discutăm și despre ce poate, ce are voie, ce trebuie să facă acest reprezentant Însă, cred că cel mai important lucru este ca mandatul să fie cât mai extins, să nu fie limitat, să nu fie constrâns, să nu fie vorba numai despre lucruri la care se gândește oricine atunci când vorbim despre drepturile fundamentale, ci reprezentantul să aibă libertatea de a decide asupra căror teme vrea să se aplece. Mi se pare bine că mandatul este relativ lung, pentru că am putea să ne gândim că poate doi ani jumătate ar fi tot o perioadă rezonabilă, fiind jumătate din mandatul legislativ al Parlamentului European. Și sigur că este nevoie și de o dotare corespunzătoare de personal suficient. Sperăm că și acest lucru va fi dat. Important este de asemenea că trebuie să existe și o obligație de raportare către Parlamentul European. Cred că termenul obligație este important în acest context, pentru că trebuie să controlăm ceea ce se întâmplă și ceea ce are loc. De asemenea, pentru mine este și un alt aspect foarte important și cu aceasta închei. Nu trebuie să vorbim mai despre teme largi, ci trebuie să vedem și um, ce fac întreprinderile europene în sectorul drepturilor fundamentale. Cred că și acesta ar fi un subiect uh, interesant. Dorem să mă adresez o afirmație unui coleg, dar acesta a părăsit sala, de aceea închei aici. Mulțumesc, domnule Leichtfried, dau acum cuvântul domnului Migalski. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Apărarea drepturilor omului trebuie să fie baza a ceea ce facem noi pentru că este sarcina noastră să asigurăm protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană și în toate țările cu care cooperăm, unde situația internă poate fi influențată. De aceea am votat în favoarea acestui raport. Voi vota în favoarea acestui raport. Cuprinde armănunte care mă îngrijorează, se amestecă libertățile sexuale cu alte libertăți uh, pe care le consider realmente drepturile omului, dar în ciuda acestor îndoieli, uh, și în ciuda îndoielii legate de finanțarea acestei noi funcții, cred că trebuie să susținem raportul pentru că înființarea acestei funcții este foarte importantă și merită să fie susținut. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iegle are acum cuvântul, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Ashton. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun. Respectarea drepturilor omului trebuie să fie și să se reflecte în toate sectoarele Uniunii, de, de politică ale Uniunii Europene. În acest domeniu foarte sensibil uh, este absolut necesar ca și instituțiile europene și statele membre să vorbească într-un singur glas și să își asume toată răspunderea, să aibă o abordare coerentă și bună. Din acest motiv solicităm deja de multă vreme un reprezentant special al UE pentru drepturile omului. Reprezentantul special al Uniunii Europene nu trebuie să acopere un sector limitat, ci trebuie să aibă la dispoziție o, un sector vast care să abordeze drepturile fundamentale, libertățile fundamentale și tot ceea ce ține de acestea. Această abordare cuprinzătoare trebuie să se reflecte și în colaborarea sa cu alți actori. Trebuie să ne gândim și la succesul unei funcții care depinde de colaborarea cu reprezentanții și răspunzătorii politici, dar pe de altă parte și cu reprezentanții uh, societății civile de la nivel local, regional și internațional. De asemenea, colaborarea cu instituțiile și organizațiile internaționale este foarte importantă. Implicarea acestor actori de la nivel local și internațional Uh, este foarte importantă pentru că în felul acesta drepturile fundamentale ale omului pot fi îmbunătățite pe termen lung și în mod durabil. De asemenea, um, acest mandat trebuie să fie monitorizat. De aceea mă aștept ca reprezentantul special pentru drepturile omului să raporteze Parlamentului European în mod periodic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Iegle, și acum doamna Gomez, două minute de de uma representante especial para Mulțumesc. Rolul reprezentantului special ar trebui să fie un pas înainte în ceea ce privește politica externă a Uniunii uh, Europene uh, care trebuie să se bazeze pe valorile sale fundamentale, pe promovarea uh, drepturilor fundamentale și a democrației, nu doar pe teritoriul european, ci la nivel mondial reprezentantul special ar trebui să aibă experiență politică, uh, ar trebui să aibă experiență în ceea ce privește dreptul internațional sau uh, drepturile uh, omului și ar trebui să fie capabil să acționeze ca și un avocat inteligent și strategic pentru drepturile omului, pentru democrație și statul de drept în orice colț al lumii. El sau ea ar trebui să poată vorbi pentru Uniunea Europeană și să apară în fața Parlamentului European oricând ar fi cazul. De asemenea, ar trebui să existe o anumită asigurare că planurile, orientările și toate instrumentele disponibile uh, pot să fie puse în uh, aplicare. Această persoană ar trebui să poată să vorbească uh, limpede și clar în legătură cu toate chestiunile legate de drepturile omului în toate statele cu care Uniunea Europeană are relații. Ar trebui să existe cu acestea un dialog strategic și, de asemenea, acest reprezentant ar trebui să se pronunțe în legătură cu uh, corupția sau cu uh, uh manipularea anumitor persoane prin uh, intermediul uh, unor instrumente financiare. Ar trebui să investim în consolidarea societăților civile din statele cu probleme și ar trebui ca toate acestea să fie parte a politicii noastre externe comune Trebuie să implicăm în toate demersurile și societatea uh, civilă și măsurile din acest context ar trebui să devină publice. Sper că statele membre și Uniunea Europeană se vor uh, implica, vor coopera strâns cu reprezentantul special pentru a se asigura că sarcina de uh, Uh, coordonare a diverselor uh, voci uh, existente poate să devină realitate. Și am încredere în dumneavoastră, stimată doamnă înalt reprezentant, în ceea ce privește îndeplinirea tuturor acestor obiective. Mulțumim, doamna Kingo, pentru mii și jumătate. Mulțumesc. Consider că este un rezultat important care în cele din urmă se materializează. Funcția de reprezentant special pentru drepturile omului va fi creată și nu va rămâne doar o funcție, ci va deveni o instituție în toată puterea cuvântului. Crearea acestei funcții este așteptată de multă vreme promovăm de mult această idee, o încurajăm de mult această idee și sunt uh, foarte bucuroasă că în cele din urmă Proiectul de concluzii ale concluziilor se referă la o perioadă de doi ani și nu de un an pentru mandatul înaltului reprezentant. Propunerea Parlamentului era să se prelungească mandatul pentru că va dura timp până se va construi această funcție. Este indispensabil să aibă un mandat adecvat și flexibil și eficient să aibă resursele necesare pentru ca mandatul acesta să fie definit într-o manieră consecventă. Trebuie să creăm și posibilitatea uh, ca înaltul uh, reprezentantul special să poată să raporteze în fața Parlamentului în timpul îndeplinirii mandatului său. Această funcție va reprezenta încă un pas spre eficientizarea strategiei drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult, doamna Copa, un minut. Chiria Proedre, Lediaston, Sevasmos των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Mulțumesc, doamna Ashton, stimați colegi. Respectul pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale reprezintă uh, un pilon al Uniunii uh, Europene. Subliniem acest lucru prin crearea acestui uh, post al reprezentantului special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Noi am dori să avem anumite relații pozitive cu state terțe și pentru aceasta trebuie să ne asigurăm că se respectă în aceste state uh, solidaritatea, demnitatea, drepturile omului și așa mai departe. Avem nevoie de un reprezentant special și acesta va permite eficientizarea acțiunilor în ceea ce privește afacerile uh, externe, pentru că reprezentantul special ar putea să acționeze într-o manieră uh, rapidă și eficientă. Prin urmare, trebuie să îi oferim un mandat clar pentru ca să nu existe confuzie între diversele domenii de activitate, între diverse instituții instituții ale Uniunii Europene. Durata mandatului, de asemenea, trebuie să fie extinsă, pornind din momentul în care reprezentantul special uh, va fi uh, numit. Această persoană ar trebui să aibă calificările profesionale necesare și uh, trebuie să dovedească că este un interlocutor eficient uh, cu toate organizațiile implicate. Mulțumim, domnul Cazmare. Do Unii Europejskiej stwarza podstawę prawną do mianowania specjalnego przez... Acest tratat Numirea acestui reprezentant special este foarte importantă. Tratatul spune că Consiliul poate să numească, în baza unei solicitări, un reprezentant special care să primească un mandat pentru a fi răspunzător pentru o anumită zonă politică. Parlamentul European a fost de acord să se folosească această posibilitate de mai multe ori. Noi am solicitat numirea unui reprezentant special pentru drepturile omului, lucru care a fost menționat în rezoluții ale Parlamentului și în raportul anual privind drepturile omului în lume. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2009 și în anul 2010 și, de asemenea, uh, ne-am referit și la politica europeană din acest sector. De aceea, noi sprijinim această recomandare către Consiliul de numire a unui reprezentant special pentru drepturile omului, așa cum a fost ea prezentată de domnul Salafranca. Este poziția noastră sinceră, pentru că noi am fost în favoarea acestui lucru de multă vreme. Domnul Svensson, acum 1 minut 30. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Este foarte bine că vom avea un reprezentant pentru drepturile omului, deoarece ar fi absolut extraordinar ca în fiecare stat membru să existe un ministru care să se ocupe de apărarea drepturilor omului. Ar fi absolut fantastic, dar trebuie să vedem care sunt prioritățile, pentru ca această funcție să poată să devină funcțională. Când vorbim despre democratizare, am repetat de foarte multe ori că sistemele multipartitinice sunt foarte importante față de un sistem cu un partid unic pentru a putea apăra drepturile omului. De aceea, reprezentantul acesta este foarte important și va avea o sarcină extraordinară. Va trebui să acționeze în foarte multe țări diferite, dar Trebuie să dorim ca acest reprezentant să poată să acționeze, să poată să acționeze la nivelul individului pentru a-i proteja, chiar dacă va fi dificil acest lucru și chiar dacă se va lovi de țări mari cum ar fi China și India, pentru că vorbim despre asta când vorbim de priorități, vorbim despre persoane, despre drepturile persoanelor și respectarea drepturilor lor și sunt convins că putem să facem mult mai mult din acest punct de vedere. Parlamentul acesta trebuie să facă acest lucru pentru a lua decizii politice care să se bazeze pe problema libertăților și drepturilor. Mulțumesc, domnule Svensson. Un minut și jumătate, domnul Mitchell. For one minute? Un minut, și jumătate. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei uh, Ashton pentru uh, curtoazia de care a dat dovadă dânsa și personalul său uh, și aș dori să spun că regret comportamentul deloc adecvat al anumitor colegi Uh, comportament avut în această uh, dezbatere. Nu uh, e locul să purtăm asemenea discuții aici. Sunt în dezacord cu colegii care au afirmat că reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului ar trebui să fie avocat. Eu cred că persoana care va fi numită cu siguranță va beneficia de consiliere. Eu aș dori o persoană de încredere, o persoană imparțială care să aibă curaj, care să dea dovadă de bună judecată și care să aibă energia necesară necesară și mai mult decât uh, atât o persoană care să nu fie neapărat, uh, să nu urmeze calea corectitudinii uh, politice. N-aș dori să fie o persoană invizibilă. Acest profil nu este oferit doar de exersarea profesiei de uh, avocat. În ceea ce privește egalitatea de gen, știm că tratatele spun că ea ar trebui să fie parte a tuturor strategiilor din uh, Uniunea uh, Europeană. În ceea ce privește populația lumii, uh, în acest moment, pot să vă spun că 100 de uh, uh, mil, mil, milioane de femei au uh, ar trebui să se supună unei proceduri de avort pentru că uh, erau însărcinate cu uh, copii de sex feminin. Oricum, aceste chestiuni ar trebui discutate într-o manieră imparțială, directă, deschisă uh, care să ia în considerare toate aspectele care țin de drepturile omului, pentru că acestea sunt indivizibile și pentru că uh, acestea uh, sunt un drept uh, al anumitor, al, al indivizilor, nu un privilegiu. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Mitchell. Dăm cuvântul doamnei Nedelceva pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau în primul rând să salut uh, activitatea domnului Salafranca, raportorul nostru, care sintetizează mizele creării unei asemenea funcție și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Numirea unui reprezentant special este continuarea logică, pe de-o parte, a unui pilon juridic al instituției noastre, articole 21 și 33 din tratat, și pe de altă parte, a pasului făcut înainte înainte privind aderarea Uniunii la Convenția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. Votând acest raport, Parlamentul va, uh, nu va scăpa șansa de a, a putea verifica activitățile acestui reprezentant ca parte a politicii externe a Uniunii Europene. Sper că rolul Uniunii Europene și rolul Parlamentului va fi întărit. Importanța acestei funcții este mai puțin în crearea funcției în sine, care trebuie să fie reprezentată de o persoană integră, voluntară, calificată, ci în mesajul politic care va fi trimis tuturor țărilor terțe. Acest mesaj se adresează la mai multe niveluri. Pe de o parte, angajamentul internațional al Uniunii pentru promovarea democrației și drepturilor omului, care va fi întărit, responsabilitatea împărtășită de statele membre și Uniunea Europeană, Europeană pentru a promova aceste drepturi, pentru că va fi uh, întruchipată de reprezentantul special. Politica externă comună și politica de apărare comună este vizibilă, mai vizibilă. Rolul Uniunii ca promotor al drepturilor omului se va consolida. În concluzie, vreau să insist asupra faptului că postul acesta nu trebuie să fie o simplă funcție onorifică și o cochilie goală, ci un mandat puternic care să meargă că către libertatea și apărarea demnității tuturor oamenilor și unde drepturile omului și drepturile fundamentale sunt respectate. Mulțumesc, doamnă Nedelceva. Un minut și jumătate, domnul Iacolino are cuvântul. Sí, grazie, signora Presidente, signora Aston. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton. Un lucru este cât se poate de clar. Această numire a unui reprezentant special este extrem de importantă pentru Uniunea Europeană, pentru că în felul acesta Uniunea Europeană poate să ia un chip mult mai concret, să devină mai carismatică, pentru că dorește în felul acesta să se ocupe și de cei slabi, de cei vulnerabili. De aceea avem nevoie de un asemenea reprezentant special pentru drepturile omului. Este un lucru foarte important și îl felicit pe colegul Sala Franca pentru activitatea sa. Este vorba aici despre răspundere, colaborare și este necesar ca statele membre care vor efectua aceste activități să fie coerente. De asemenea, este necesar să avem uh, o atitudine fermă în fața țărilor terze. Acesta este interesul nostru major, pentru că și în străinătate și în străinătatea europeană dorim să apărăm drepturile omului. De asemenea, în prezent avem multe întrebări și probleme care nu sunt încă rezolvate în contextul drepturilor fundamentale. De multe ori aceste probleme nu pot fi soluționate pentru că există interese diferite care se află în spatele acestora. Noi solicităm respect față de drepturile naturale, de drepturile fundamentale ale omului. Acestea sunt drepturi care sunt strâns legate de om, sunt inerente, sunt drepturi la care de care trebuie să beneficieze fiecare individ. De aceea Uniunea Europeană trebuie să își înțeleagă rolul cu adevărat și trebuie să răspundă la două criterii. Acest uh, reprezentant special trebuie să fie o personalitate carismatică și trebuie să fie o personalitate curajoasă pentru a putea să-și îndeplinească sarcina. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă! Promovarea drepturilor omului este baza pentru funcționarea democrației, pentru pacea socială, pentru relații internaționale netulburate. De aceea este piața, piatra unghiulară a Uniunii Europene. Dialogul politic, acordurile comerciale cu clauze privind drepturile omului ne arată că este vorba de elemente care nu sunt suficiente. Iată de aceea mă felicit de, pentru numirea primului reprezentant special al Uniunii pentru drepturile omului și în favorabil acestei recomandări făcute de Consiliu. Cred că astfel politica noastră va fi mai coerentă. Reprezentantul special pentru drepturile omului va trebui să acționeze independent dar de asemenea va trebui să coopereze cu societatea civilă, cu organizațiile regionale și internaționale. Reprezentantul special trebuie de asemenea să analizeze în profunzime mai multe țări trebuie să facă această analiză care să se bazeze pe realitatea care prevalează în țările respective și pe care nu o cunoaștem bine. Iată de ce considerăm că apărarea drepturilor omului este absolut indispensabilă în țările arabe, de exemplu, țări care acum suferă de lipsa drepturilor omului. Dacă ne gândim, eu știu, la persecutarea creștinilor în aceste țări, a venit momentul să dăm un răspuns, o soluție acestei probleme, având un asemenea reprezentant special pentru drepturile omului. Și dau cuvânt acum doamnei Corola. Kiitos, arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am uh, făcut parte din Comisia pentru Afaceri Externe la momentul când s-a pus această problemă legată de drepturile omului. Noi trebuie să abordăm aici o serie de probleme uh, legate, de exemplu, de relațiile comerciale cu China, printre altele. Unii se întreabă care este rolul acestui uh, reprezentant în, uh, în asemenea domenii. Oare drepturile omului sunt uh, întotdeauna o chestiune prioritară și luată în serios de ambele părți sau este dată deoparte? Uh, noi dorim ca drepturile omului să fie puse pe prim plan și respectate. Doamna Ashton, dumneavoastră ați spus că aveți intenția să vă bazați acțiunea pe colaborare, ceea ce este foarte bine. Noi uh, nu trebuie niciodată să lăsăm deoparte drepturile omului. Și acum, domnul Luhan, mulțumesc pentru un minut. Președinte,

Din păcate însă ne concentrăm poate pe prea multe detalii, pentru că important ar fi ca acest reprezentant să se ocupe de chestiunile grave. De exemplu, Turcia ar avea nevoie de un reprezentant anume numai pentru această țară. Problema cu șaria, problema cu uh, lipsa libertății cultelor și toate um, celelalte probleme pe care le-au constatat Amnesty International, de exemplu, în această țară. Doamnă președinte, dacă chiar vrem să obținem ceva, poate ar fi mai bine să ne concentrăm pe aspectele cheie și să nu încercăm să fim maestri în toate domeniile, pierzându-ne în detalii și mai de- să încercăm să fim mai degrabă pseudo-acționiști. Nu cred că este bine, mai bine să acționăm concret. Mulțumesc, domnul Bronz, un minut. The uh, report refers to freedom of expression, including on the internet numai cu câteva luni în uh, urmă, uh, Comisia pentru Drepturile Omului uh, a promovat inculparea partidului din Olanda pentru infracțiunile de pe internet. Sigur, libertatea este importantă și este important să auzim ce au spus alții. Guvernul britanic propune o lege Uh, legea privind comunicarea care permite serviciilor de securitate care să aibă acces uh, la uh, internet în Regatul Unit. Dacă cineva dintr-o poziție uh, cheie sensibilă uh, se loghează pe un uh, site care nu este aprobat, persoana respectivă ar, um, fi, ar avea poziția periclitată. Au fost o serie de încercări de a interzice astfel de accese în Regatul Unit. Acest lucru se întâmplă și poate că reprezentantul special va da atenție acestor lucruri. Mulțumesc și doamna, doamna Mordvai în încheiere. Mulțumesc. Eu provin dintr-o țară în care sute de mii de oameni muncesc și trăiesc în condiții care țin de lumea a treia. Deși țara mea, Ungaria, nu e o țară din lumea a treia, ci e stat membru al Uniunii Europene. Acești oameni uh, lucrează în fabrici, la linii de asamblare, pentru companii străine, pentru un salariu de aproximativ 250 de euro pe lună, lucrează în depozite, uh, în magazine alimentare, tot cam pentru 250 de uh, euro pe an. Pot fi concediați peste noapte, nu se bucură de niciun fel de protecție juridică în dreptul muncii și atunci aș întreba-o pe doamna Ashton și aș aprecia dacă ca o excepție la procedura normală ar, chiar ar și răspunde întrebărilor. Acest nou reprezentant pentru drepturile omului al Uniunii Europene va examina oare cazuri de încălcări ale drepturilor omului și în interiorul granițelor Uniunii Europene? Și a doua întrebare, dumneavoastră considerați că dreptul muncii se uh, ocupă și cu drepturile omului? Uh, dacă există cazuri de încălcare ale drepturilor, a drepturilor omului în Ungaria. Vor fi ele uh, examinate și în ce fel de către acest nou reprezentant? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Mordvai. Și acum doamna Ashton are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor uh, membrilor care au participat la această dezbatere atât de înflăcărată din toate direcțiile pe această temă extrem de importantă a drepturilor omului pentru cei care uh, au privit uh, pe plan intern, le vorbesc de raportul domnului Salam Franca și mandatul pe care îl dețin, un mandat extern. O să încerc să răspund uh, la toate întrebările adresate și să răspund în scris celor pe care nu o să reușesc să le răspund uh, uh acum. Sunt uh, conștientă că în această dezbatere au fost sugerate o serie de uh, competențe pentru uh, reprezentantul special și sunt de acord cu mult din, multe dintre cele ce s-au spus. Într-adevăr, căutăm pe cineva care să fie dinamic, să fie curajos, să fie îndrăzneț, care dorește să se implice și să reprezinte în mod adecvat această Uh, funcție uh, în numele Uniunii Europene. Sunt uh, de acord că există și multe probleme pe care va trebui să le rezolve și care trebuie manevrate cu delicatețe și cu înțelegere. Și sper că candidații care au fost prezentat de statele membre, nu i-am văzut pe niciunul dintre ei, vor încerca să se încadreze uh, în această descriere și în ceea ce s-a spus aici. Am arătat foarte clar că reprezentantul special va avea o relație cu acest Parlament. Uh, am spus, acest lucru este prevăzut nu numai în tratat, ci și în declarația politică care a fost făcută. Este important, așa cum au spus-o mulți membri, este primul reprezentant special pe o temă anume și trebuie să se implice așa cum trebuie. Însă uh, este important să fim în măsură să trecem în revistă și să răspundem cerințelor Parlamentului. De asemenea, uh, se va, face, se va uh, baza această activitate pe ceea ce s-a realizat în lume și uh, vreau să aduc un omagiu delegaților de bărbați și de femei care au lucrat pe tot, pretutindeni în lume pentru tot ceea ce fac în condiții dificile unor. Mulțumesc, doamna Ashton. Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Salafranca. Signora... Mulțumesc, doamna înalt reprezentant, vicepreședinte al Comisiei. Domnul și domnul, vreau să mulțumesc din nou pentru activitatea unor colegi pentru pregătirea acestui raport și pe toate contribuțiile aduse la această dezbatere de azi. Remarc cu satisfacție, doamna Ashton, că eh, dumneavoastră aveți un angajament foarte ferm în sensul că reprezentantul special al Uniunii Europene va putea uh, avea o activitate permanentă și continuă uh, în comunicare cu acest Parlament. Dincolo de mandatul pe care l-am discutat astăzi și care cred eu că ar trebui să se aplice și interpretării clauzei democratice pe care o avem cu alte țări terțe, uh, rămâne problema profilului personal al candidatului. Mie mi-a plăcut mult ce a spus domnul Mitchell în legătură cu profilul pe care ar trebui să-l aibă această persoană. Mi-aduce puțin aminte de o anecdotă atunci când Aristotel în Atena, în secolul IV, înainte erei noastre, cu Pericle, cu discipolii săi din școala peripatetică, uh, un discipol a făcut observație care nu i-a plăcut maestrului. Aristotel a răspuns, uh, observația asta nu este a mea, ci a unui maestru, a lui Platon. Și răspunsul, încă din secolul IV, de lui Pericle și până în zilele noastre, uh, își găsește ecou și în epoca tehnologiei și a internetului a spus mi este prieten Platon, dar adevărul mi este și mai prieten. Și atunci reprezentantul special trebuie să aibă un profil foarte uh, cert, uh, trebuie să aibă o legătură cu Parlamentul nostru și cu statele membre, dar să fie și mai prieten uh, al drepturilor omului și să le apere, astfel încât drepturile omului și libertățile fundamentale, așa cum și dorește Parlamentul nostru, să poată, într-adevăr, să fie apărate în secolul 21 în, pe tot cuprinsul globului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Salafranca. Am încheiat dezbaterea și locul va avea vot, uh, votul, mă scuzați, va avea loc mâine la orele 11. Pe ordinea de zi, rămânem în același domeniu. Avem acum declarația vicepreședintului Comisiei, în altul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, raportul anual.